Der Präsident! Meine sehr geehrten Doamnelor și domnilor, reluăm lucrările sesiunii. Procesul verbal al ședinței de ieri și textele adoptate v-au fost puse la dispoziție. Există observații legate de aceste documente? Dacă nu e cazul, considerăm adoptat procesul verbal. Și trecem acum la dezbaterea pe marginea situației din Siria,